partea. Parlamentul European de decenii luptă pentru abolirea pedepsei cu moartea în lume. Europenii sunt de acord și convinși că oricât de îngrozitoare ar fi o, o crimă, o infracțiune, nu trebuie să îi se răspundă cu o ucidere în plus Conform Amnesty International, cel puțin 682 de persoane în o serie întreagă de țări au fost executate anul trecut. Se adaugă la acestea probabil mii de executări care nu pot fi confirmate în mod oficial. Și în 2012, China, Iranul, Irakul și Arabia Saudită au fost uh, cele care au executat cele mai multe persoane. La nivel mondial, cel puțin 23.500 de, perso- 23 de, de persoane așteaptă în închisoare executarea. În anul 2012, mai mult de 1700 de sentințe de pedeapsă cu moarte au fost declarată. Regretăm că țări precum Gambia, India și Pakistanul, după ani de suspendare, în anul 2012 au reluat um, aplicarea pedepsei cu moartea Există însă și o veste bună. Um, lista celor care se opun pedepsei capitale este din ce în ce mai mare. În 97 de state la nivel mondial ea este interzisă, în 140 de țări, guvernele și parlamentele și autoritățile s-au decis împotriva pedepsei capitale ca sancțiune. Remarcabilă este și evoluția din Statele Unite. O treime din statele federale s-au decis pentru suspendarea temporară a pedepsei capitale. Parlamentul European va face tot ce poate pentru a sprijini această evoluție pozitivă. În numele acestui for solicit tuturor statelor să abolească această pedeapsă crudă. Ich habe avem două persoane înscrise pentru puncte de ordine. Domnul Watson întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să se înscrie la procesul verbal mulțumirile mele pentru toți membrii din toate grupurile politice care au sprijinit propunerea mea de a, acorda premiul Saharov uh, Malalei. Această adolescentă remarcabilă a înfrânt pe talibani. Numirea Malalei a fost sprijinită de multe grupuri politice. Argumentul meu, ei că fetele au dreptul la educație este poate arma cea mai eficace și astfel a reușit să apere drepturile a milioane de copii și mai ales de fetițe. Președintele, domnule Watson, domnule Watson, nu îmi dau seama în ce măsură acesta a fost un punct de ordine și am să vă rog să nu puneți sub semnul întrebării acest, uh, această, on, această, acest premiu pe care îl acordăm prin acțiunile dumneavoastră. Zur Geschäftsordnung, Frau Kollegin Gomez Doamna Gomez, punct de ordine, dar vă rog, punct de ordine. Domnule președinte, vreau să vă atrag atenția asupra unor rapoarte foarte îngrijorătoare din Libia. Domnul Zidane a fost uh, răpit azi dimineață de un grup taliban. A fost apoi eliberat din fericire. Asta arată că situația din Libia este foarte dramatică, volatilă europenii pot să aibă ceva de spus. Eu, ca și raportor, m-am dus săptămâna trecută în Libia și am fost în uh, contact cu delegația noastră la fața locului și vreau să vă spun că pentru noi a venit momentul aici și acum să ne exprimăm solidaritatea pentru toți cei care doresc un viitor democratic și un stat de drept în această țară. Frau Gomez, wir haben Ihr Anliegen verstanden. Președintele, v-am înțeles, doamnă Gomes, dar din nou nu a fost un punct de ordine. De aceea vă anunț, dragi colegi, voi interzice declarații referitoare la conținuturi politice. Nu puteți să cereți cuvântul pentru un punct de ordine. Nu puteți cere cuvântul pentru un punct de ordine pentru a transmite mesaje politice. Chiar dacă înțeleg foarte bine faptul că doriți să transmiteți aceste mesaje, dar nu în acest uh, cadru. Doamnă Sinclair. Da, Frau Sinclair, Sie haben das Wort. Thank you. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să fac observații în ce privește regulamentul de procedură. Reprezentând uh, regiunea West Midlands din Regatul Unit, vreau să felicit această uh, tânără deosebită care a fost îngrijită la spitalul Regina Elizabeta din regiunea uh, mea, din, pentru că la spitalul din Birmingham. Însă punctul meu de procedură este că e Păcat că dumneavoastră nu ați uh, acordat întâietatea acestui for, anunțând mai întâi aici vestea cu la primul Saharov, ce ați ales să o faceți pe Twitter cu 30 de minute mai devreme. Frau Kollegin Sinclair. Stimată doamnă Sinclair, la conferința președinților, și am să vă rog să vă uitați în procesul verbal. Ei bine, i-am întrebat pe colegi, după conferința președinților, dacă vor să transmită acest mesaj pe Twitter. În mod evident, acest lucru s-a întâmplat. Nu văd cum am disprețuit eu acest for. De, de altfel, o decizia conferinței președinților pentru așa ceva, poate dumneavoastră reușiți să o țineți secretă, dar eu sincer, nu. Discutați cu șefii grupurilor. Mai dorește cineva să intervină pe, ca punct de ordine? Domnule Morganti, vă rog. Presidente, Durante il dibattito di ieri sulla situazione... Președinte, în timpul dezbaterii de ieri în ce privește situația romilor din Europa, colegul Frank Engels de la PPE a afirmat că eu sunt un mincinos. Un mincinos pentru că v-am uh, vorbi despre fapte ce s-au întâmplat pe teritoriul meu și care de altfel sunt descrise și în ziare. Prin urmare, nu mi s-a dat posibilitatea să îi răspund, în ciuda faptului că domnul Engels folosise catenașul albastru și eu acum cer, la modul foarte oficial, ca domnul Engels să-și ceară scuze, pentru că altfel am să fiu obligat să cer președinției să ia măsuri disciplinare împotriva domnului Engels. Domnul Engels poate să-și numească o rudă un mincinos, dar nu uh, subsemnatul. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, Herr Morganti. Domnule Morganti, vă fac următoarea propunere. Vom analiza procesul verbal și dacă um, comportamentul colegului Engel reiese a fi inacceptabil, îl voi invita la o mică discuție și voi explica că nu este decent să vă numească mincinos. Dar vom verifica asta în procesul verbal. Vă mulțumesc. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann hat das den Vorsitz jetzt Herr Karas. Bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, îi uh, va prelua președinția domnul Caras. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu den Stimați colegi, trecem la vot. Începem cu raportul Neitz Uitebrock.